să vedem diferite forme de punere în aplicare a acestor intenții și dorim ca și Comisia să aibă o poziție când vine vorba de reguli mai bune și de comerțul internațional. mulțumesc, domnule Schlitter. Acum are cuvântul domnul Seghedi. Mulțumesc, a Schlitter.